So, ich bitte alle Kollegen, die Plätze einzunehmen. Wir werden gleich starten, die Abstimmkarten bereitzuhalten. Am să-i loc pe colegi uh, să ia loc, uh, să-și pregătească cartelele de vot și vom începe cu lucrările noastre. Vom vota întâi uh, alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor spocuri medicale speciale, colega RIS, care tocmai a sosit, și apoi măsurile luate în urma delegării competențelor legislative și a controlului de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Este raportul meu, spune președintele. Și apoi studiile clinice cu medicamente de uz uman și abrogarea directivei 2001-20 CE și apoi inovarea în scopul creșterii durabile, o bioeconomie pentru Europa. Și apoi sistemul comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive. Un aviz al colegei Romana Jordan. Văd că sunt prezenți uh, toți colegii. Putem începe cu votul, în primul rând cu raportul RIS. Avem un vot în bloc, 1, 3, 4, 5 și 2. Cine este pentru este rugat să ridice mâna. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și cu acesta trecem la votul final, electronic, ca de fiecare dată s-a deschis votul. Haben alle abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. 32 da, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări, doamnă Ris. Trecem acum la următorul raport Este propriul meu raport care mi-a fost transmis uh, în mod uh, amabil. Uh, amendamentul 1, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă? abțineri se am, uh, aprobă. Cine este pentru? Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Și cu aceasta trecem la amendamentul 5 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la votul final electronic al acestui aviz. A votat toată lumea. S-a închis votul. 36 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc foarte mult! Trecem mai departe la cartea de telefon pentru raportul Wilmot. Trecem imediat la vot. 181 se votează. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182 și 186, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul, 19 pentru, 22 împotrivă, se respinge. se respinge. Nu funcționează mașina uh, de vot? Dacă nu, vă rog să, schimb, să vă schimbați uh, locul. 183, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Verificăm electronic 184. A votat toată lumea? S-a închis votul se respinge. 185. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Devine caduc? Nu. Îl votăm. Îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 187 devine caduc. Votăm 187. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 188-189, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic. 188-189, a votat toată lumea, S-a închis votul. Se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192 pentru, De fapt, nu trebuie votat. 193 este următorul amendament pe care îl votăm. 193 și IMCO 28. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10. Verificăm. Verificăm 196. Se dorește verificarea? Verificăm atunci. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm, verificăm 198. Verificăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. IMCO 29 devine caduc. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. cinci trebuie să votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Verificăm 201 electronic. S-a deschis uh, votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 202 și 204 și IMCO 30. Se votează împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la 210. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 217 17 se corectează președintele pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 217 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm 217. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum 219. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 220. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Continuăm cu 222 Ana Rosbach. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inco 33. Pentru, împotrivă, 10 colegi au participat la vot. Reluăm. IMCO 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 14 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 223 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. IMCO 34. Nu, trebuie să votăm 224 și 225. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 226 și I315 pentru. Împotrivă. Abțineri nu este clar. Verificăm electronic. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 227, IMCO 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, verificăm 228 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230, itre 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232, IMCO 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 și INCO 36 uh, verificăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Uh, SND au un membru în plus. Reluăm votul. A votat toată lumea. Trebuie să votăm încă o dată 232 și INCO 36. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. Îmi cer scuze. Trecem la 234 și INCO 37. Într-un vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Nu îmi pot, dau sea nu îmi pot da seama. Cine este pentru 234 și IMCO 37, prima parte? Acum îmi dau seama. Împotrivă? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm totuși a doua parte de la amendamentul 234 și IMCO 37. A votat toată lumea? S-a închis uh, votul. Se adoptă. Amendamentul 20, 235 și ITRE 18. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 238 nu trebuie să fie votat, ITRE 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 bis. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 22 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 246 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul de, de uh, consolidat 3 și Margarete dorește să depună un amendament oral. Da, aș dori să propun un amend oral la amendamentul consolidat 3, finalul ultimului aliniat, ar trebui să avem în conformitate cu declarația mondială uh, a Asociației în domeniul sănătății de la uh, Helsinki. Același lucru la aliniatul 5.2. Glenis Wilmot, în calitate de raportor, sprijin acest amendament oral. În regulă. Votăm așadar amendamentul consolidat 3 cu modificarea făcută. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă cu o largă majoritate. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 256 și IMCO 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 266 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 272 și IMCO 41, partea corespunzătoare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 275. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Continuăm cu ITRE 21. Cine este pentru? Împotrivă, Da, la mine este pagina 14, spune președintele. Din uh, comisia, de la comisia ITRE, amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 26. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 278. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu 283. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 23 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și aici trebuie să votăm a doua parte de la 289. Cine este pentru? 289, a doua parte. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 295 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Verificăm 295 electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. ...293 și ITRE 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 297 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 299 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar, verificăm electronic, 299, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat. 300 și ITRE 25, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 301, IMCO 45, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trebuie să votăm restul din 302, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm mai bine. 27 și 303. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 304. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 307 prima parte și INCO 46 prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 306. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 307, a doua parte și IMCO 46, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu amendamentul consolidat 27. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu IMCO 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 49 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic IMCO 49. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu 319 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 23 pentru, cer scuze, a fost o greșeală, spune președintele. Trebuie să votăm ITRE 23, nu și ITRE 26, pentru că face parte dintr-un bloc. Deci, încă o dată, ITRE 23. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 323 este caduc, 323. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul consolidat 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 326 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte de la 327 trebuie să fie votată pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu IMCO 54. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 329 și IMCO 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 329 și IMCO 55 electronic. A votat toată lumea, s-a, deschis, s-a închis votul. Se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 332 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 333, 334 și I327 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu Libe 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul consolidat 32. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 342 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 343 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 345 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 346, IMCO 60 pentru, împotrivă, Abțineri nu este clar. Verificăm electronic aceste două amendamente. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 347, 348 pot fi votate împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 350 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 351 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 352 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 353 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 355 și 60 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 354 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 356 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 357 și IMCO 62. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 358 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 359 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 360, IMCO 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 361 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 362 și IMCO 63, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 364 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 365 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 366 și IMCO 65, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și putem face un salt și mergem mai departe până la amendamentul 381. La mine pe pagina 27. A găsit toată lumea? Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Am trecut peste prima treime, mai avem nevoie de o oră. Avem speranță. 384. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 382. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Pentru, mi se spune că devine caduc, de fapt, 387 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 388 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Votăm 388 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 389 și ITRE 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 390 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 391 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 și ITRE 34 Nu, mă scuzați. Numai 35. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă și drept urmare ITRE 34 devine caduc. Trecem la 392 și ITRE 35. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 393 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 394 și IMCO 71. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 395 și ITRE 36. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu este foarte clar, dar să verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu IMCO 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțin abțineri se adoptă. 396 devine caduc. 397, uh, ITRE 37. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu amendamentul 400. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge, la fel ca și I340. I341 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, I342 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 404 și 401, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 405. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 406. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 407, 408 și IMCO 73. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem acum amendamentul consolidat 5 cu un amendament oral așa cum l-am adoptat și la amendamentul consolidat 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 410. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 33. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 414 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 416 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 418 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 419 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 421 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 422 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 423 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 424 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 425 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu este sigur, totuși. Verificăm electronic. A apăsat toată lumea pe butonaș. S-a închis votul. Se adoptă. 428. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 427. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 430, a doua parte, și 429, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 431 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 433, 434 și 344 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 436 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 435 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 437 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 438 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 439 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 440 devine caduc, 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm 39 electronic, s-a deschis votul, a, des a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. I346, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 443. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 444. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 445. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 449 și IMCO 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 450 și IMCO 77. La fel ca și 455 și IMCO 79. Putem să le votăm în bloc. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 43. Cine este pentru? Îmi cer scuze, am mers prea repede, trebuie să votăm 452. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 453, IMCO 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, ca să fie sigur. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să mă corectez, îmi cer scuze. Continuăm. 454. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 456 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 457 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 458 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 459 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 460 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 470 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm Libe 3 electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă, într-adevăr. 474 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 475, încă 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 478 devine caduc. 477 476 trebuie să-l votăm întâi. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum devine caduc 478 și trecem la 477, o parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 479 și IMCO 82. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 480 încă 83 pentru împotriva abțineri se adoptă. 482 cu un amendament oral. Cine este pentru? Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 483 483 trebuie verificat. Cu, continuăm cu 484. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 485 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, verificăm. Verificăm 485. 4485. Raportoare, 485. Cred că nu am reținut numele corect. Care, nume, care a fost numărul corect al amendamentului? Pentru că nu cred că l-am înțeles corect. Reiau. Am votat acum 485. Am, vorbit, am spus prea repede. 485. Repetăm votul pentru 485. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Rezultatul este același. Am să continui într-un ritm puțin mai lent, dar continuăm. 486 și 501. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 487 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 491 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm. ...492. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri nu este foarte clar. Verificăm electronic. 492. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 493, IMCO 85, cu un amendament oral din partea verzilor. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 495. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 496, pentru,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 Verificăm electronic a doua parte de la 499. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge, destul de clar. 500. Și IMCO 84 devin caduce. 502 votăm atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum. Nu știam că există, dar votăm compromisurile 21, 22 și 23 în bloc. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Am ajuns la finalul primei reprize. Mai avem. Amendamentul consolidat 19. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 517, 519 și 520 în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 518 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm. 518. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Cu aceasta este respins. 521 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 522 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 523 și INCO 94 Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 524 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 526 pentru, împotrivă, se respinge sau poate că voturile lui Richard Zeber și a domnului Schnellhardt ar fi schimbat lucrurile. Verificăm. 526. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 525 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Facem un salt la mine până la pagina 50, amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 544 devine caduc, continuăm cu 543. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Inco 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 545 și IMCO 97. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 546, 47, ă, mă scuzați, și IMCO 98. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 548 pentru, împotrivă, Cred, Cred că a fost o eroare. Um, am, tocmai am votat 546 uh, sau 547? S-a anunțat că votam 546, uh, când de fapt votam 547. Aș dori să revotăm 547. Pe lista mea de vot scrie că nu trebuie să votăm 546, deci am votat 547 și IMCO 98, dar putem să verificăm electronic, pentru că suntem cu toții puțin tensionați, ne liniștim, repetăm votul și cu aceasta am deschis votul. 547 și IMCO 98. S-a închis votul. Se adoptă. 548 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 6, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu I352. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 550 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 551 pentru, împotrivă, nu este clar. Uh, votăm electronic 551. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 552 pentru, împotrivă, împotrivă abțineri se adoptă. Continuăm, 553 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 554 și 555 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 556 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 557, 558 și IMCO 99 împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 559. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 100. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 560 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu 561, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54. Devine caduc. Continuăm cu 564 și IMCO 102. Este corect? Verificăm? Trebuie să clarificăm întâi aici uh, ce votăm. Este gedanke ist immer der beste gedanke. Iată, prima idee întotdeauna cea mai bună. 564 și IMCO 102. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 565 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 566 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 572, cine este pentru, 570 se corectează președintele, cine este pentru, 570, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 572, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Când vine cafeaua? La ora 16. Imediat primim cafea. Continuăm cu INCO 103. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 574. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 575 și IMCO 104. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 576. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 577 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 579. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 582. Pentru, împotrivă, 582. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Verificăm însă electronic. 582. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 583. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum 586 o parte. Cine este pentru? Împotrivă. 586. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 587 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 588 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 589 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58, 590, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 107 pentru, împotrivă, abțineri, este, se adoptă. Dar, iată, dacă președintele pune un semn de întrebare, să verificăm uh, totuși electronic. A votat toată lumea 107, s-a închis votul. Se adoptă. 591 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 108, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 594 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 595. Cine este pentru? 595 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 596 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, tineri, se respinge. Verificăm 59 cu amendamentul oral. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge. Acum trebuie să votăm 59 fără amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge și acesta. 597 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 598 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 599 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum 601. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 605. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 606. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 608. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 607, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 609, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 610, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 611, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 612, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 613 și IMCO 110, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 614, ITRE, 54, împreună, cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 615 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 617 pentru, doriți să verificăm? Care dintre ele? 61, verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 617 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 618 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 619 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 620 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 621 și 622 în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 38, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 39, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 635. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Dar verificăm electronic. 635. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu 642. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 643. Nu, verificăm înainte IMCO 113. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 643. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 644 și 645 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I355. Cine este pentru? Nu, mă scuzați, este caduc pentru că s-a adoptat înainte. 646. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge, dar verificăm 646. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 647 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 649 și I356 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 650, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 10, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 651, 655 în bloc, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 652 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 653 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 654 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I357 pentru, împotrivă, abțineri, se ad... respinge. I358 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul consolidat 40 la pagina 64. Cine este pentru? Votăm electronic. Votăm electronic amendamentul consolidat 40. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge în mod clar. Continuăm. Ne mai, mai avem puțină treabă. Așadar, continuăm cu 661, 662, 663 și 666 în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 și ITRE 59. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. în regulă. S-a închis votul. S-a închis votul, s-a respins. Mă uimește numai faptul că puteți porni mașina de vot numai uh, prin comandă vocală. Continuăm. I360. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 665 și IMCO 114, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 667, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. I361, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 62, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 669 pentru, împotrivă, se respinge. Inco 115. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 670. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Nu este foarte clar. Votăm electronic. 670. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 671 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 272, spune președintele, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 13, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum 446, partea corespondentă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 673, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 674 și 675, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 677, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu 678, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Votăm electronic 678. 678 electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 679 și 680 în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 681 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 682, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 116, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, votăm electronic IMCO 116, a doua parte.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 se adoptă. 686 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 687 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 688 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 689 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 690 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 691 și I363, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 692, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, votăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. IMCO 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 695 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 696 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 697, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 699, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 700, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 120, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 701 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 702, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Live 14, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 703 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 704, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 705, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 706, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 707, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 708, restul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 709, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 710 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 și 711. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Îmi cer scuze. Credeam că a fost uh, adoptat, dar uh, verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 712. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 713. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 713. Se dorește verificarea. Verificăm 713. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 714. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 715. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 716 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 717, restul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 718 este caduc, 73, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 70, 714, spune președintele. Îmi cer scuze, 74. Am nevoie de o cafea, spune președintele. Unde este cafeaua? 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Horst Schnellhardt. Verificăm. 74. A votat toată lumea? S-a închis votul se adoptă. 719 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 15 și Libe 16 în bloc, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 720 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 721 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 722, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 723, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 724, IMCO 121, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 725, cine este pentru? Doriți verificare. 724, IMCO 121. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 725. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 726 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 17. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 727. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 728 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 729 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 730 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 123. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 124. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125. I. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 76. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 și IMCO 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 84. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, verificăm 84 electronic. S-a închis votul, se adoptă. 85. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, mi se pare foarte clar. Votăm electronic 87. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Pare să fie ceva mai clar. Și anume se respinge. 88. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Itre 3 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 97 nu se votează, 98 cine este pentru, împotrivă, se respinge, 99 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I 5 e caduc. IMCO 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 101 și ITRE 6. Cine este pentru? Împreun împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 103. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 104. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 105 pentru și încă 4, împotrivă, abțineri, se adoptă 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, compromisul 16, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 111, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 nu se votează. Continuăm cu Trebuie să verificăm puțin. Votăm 114. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 8 devine caduc. ITRE 7 devine caduc. Ce bucurie a venit cafeaua! Continuăm cu 115 și IMCO 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. șaisprezece și ITRE 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 9. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, imco, cine este mă scuzați, este caduc. Continuăm acum cu IMCO 15. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 41. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul consolidat 41. Cine este pentru? Mă scuzați, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 121. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu compromisul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu Compromisul 20. Amendamentul de compromis 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu IMCO 18. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu compromisul 13. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 132. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru,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 împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 143. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 21. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 144, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 146 și IMCO 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 147, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 148 și 149, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 156. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 157. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Verificăm electronic 158. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 159. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 100. 60 nu se votează. Votăm acum 162. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge 163 pentru, împotrivă abțineri se respinge 164, IMCO 23, cine este pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Continuăm cu 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 173. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 174. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. 174. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. 175, 176 și încă 25 în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 177 și ITRE 13 electronic. Cine a votat toată lumea, s-a închis votul. Se resping. 178 și 179. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la votul final și anume primul vot final care are loc întotdeauna electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 65 pentru, niciun vot împotrivă și o singură abținere. Iată, acum trecem la al doilea vot. Al doilea vot, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. lucrurile devin, merg din ce în ce mai bine. 64 pentru. Iar acum întreb dacă raportoarea dorește să aibă un mandat pentru începerea negocierilor în primă lectură. Îi dau cuvântul raportoarei. Thanks very much, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, președinte. În primul rând, le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea excelentă și pentru colaborare, pentru că a fost o plăcere să lucrez cu toți. Deși am avut foarte multe amendamente și probleme spinoase, am reușit să ajungem la un acord destul de extins pe majoritatea problemelor și uh, în ceea ce privește transparența, etica și așa mai departe, uh, prin comparație cu propunerea Comisiei. E important să începem să discutăm cu Consiliul, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție și trebuie să ajungem la un acord cât mai rapid. Știu că există în continuare îngrijorări pe care le înțeleg și sunt deschisă să le ascult, dar toți actorii, sectorul industrial, uh, organizațiile caritabile, grupurile de pacienți și Uh, campaniile de conștientizare nu ar dori să se întârzie procesul din motive politice, pentru că am putea periclita totul. Îi rog pe colegi să sprijine mandatul. Mulțumesc. Putem să votăm. Văd că da, votăm electronic referitor la acordarea mandatului. S-a deschis votul. Este nevoie, aveți nevoie de 35 de voturi. A votat toată lumea, s-a închis votul. 62 pentru, 2 împotrivă. Dragă colegă uh, Wilmot, te invidiez pentru un astfel de rezultat. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au acționat cu atâta responsabilitate la acest raport și mi-au făcut munca ușoară și aș dori să mulțumesc de asemenea și secretariatului uh, care a petrecut nopți uh, petrecând această listă de vot. Um, felicitări din nou doamnei Wilmot. Continuăm cu o bioeconomie pentru Europa. Raportor este domnul Bartolotti și continuăm cu votul. Ample. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, nu este sigur, verificăm electronic 17. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Votăm 21. Cine este pentru?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 A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 26 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30, a doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 31 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm 31 electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 36 pentru, verificăm întâi 35 electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge cu aceeași majoritate, 36, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 8, a doua propoziție. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 3 devine caduc, trecem la 37, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, 44, verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 45 pentru 45 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împreună cu regii 10, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, regii, 3, regii 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, Ample 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, Ample 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 14 este caduc, 48 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 48 electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 48 se adoptă. Continuăm cu 49. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 2. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Verificăm electronic 52. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 53. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la Ample 12, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 15, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12, I3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, verificăm I3 12 electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 7 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 13, nu trebuie să votăm. 69. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 17 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar. Verificăm. Intre 17, prima parte. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă a doua parte, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Ample 8, 8 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, Ample 8. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge la limită. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I30 nu trebuie votat. 77. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 79, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, regii 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, regii 7 pentru, verificăm regii 14. Cu plăcere. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Regii 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Regii 7. Încă o dată. A votat toată lumea. S-a închis votul. Este respins, în mod clar. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Continuăm cu 82, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 82. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Ample 10, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 88, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 87, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apple 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic amendamentul consolidat 6. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul consolidat 7 devine caduc. Continuăm cu ITRE 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Legii 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 94. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95. Pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic 95. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, împăl 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. împăl 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. împăl 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE devine caduc 99. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 13, prima parte. Cine este pentru? Nu, trebuie să-l votăm. 99 a fost respins, drept, deci trebuie să votăm regii 13, prima parte. Uh, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu este foarte clar, verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Poate că putem să întrerupem uh, negocierile între liberali și socialiști referitor la tutun și să continuăm să votăm. Empel 17. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă ITRE 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 100 pentru, împotrivă, verificăm ITRE 9. Verificăm electronic I39. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 100. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Prima parte, de aliniatul 1, DV, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 6, verificăm aliniatul 1, electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 6, DV, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. DV2, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. DV3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. DV4, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. de 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. v 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. v 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. de v 9 pentru, verificăm v 7 Înainte s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Deve nouă, Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Deve 10 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Deve 11 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deve 12 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Deve 13 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă de v 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge de v 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de v 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de v 18 pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri, se adoptă. ITRE, considerentul B. Doriți să verificăm? Verificăm 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. ITRE, considerentul B. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Ample, considerentul B. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se, respinge, se, ad se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I3, considerentul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. ITRE considerentul A se votează electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. ITRE uh, considerentul C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample păi, considerentul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample păi, considerentul D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample, considerentul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample, considerentul E, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample, considerentul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la votul final electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 54 pentru, niciun vot împotrivă, cu 4 um, de abțineri. Domnule Bartoloți, felicitări pentru adoptarea raportului dumneavoastră. Morgen geht's mit den Abstimmungen weiter. Continuăm mâine cu voturile la ora 10. Acum o avem alături de noi pe doamna comisar, deci întrerupem votul, reluăm, după cum spuneam, mâine la ora 10. So, ich bitte doch diejenigen, die jetzt an der Debatte teilnehmen wollen, ihren Platz einzunehmen. Cei care doresc să ia parte la acest schimb de puncte de vedere sunt rugați să ia loc și să facă liniște. Știți că, știu că sunteți cu toții foarte entuziasmați, a fost o sesiune de vot destul de dură și de extinsă. Și acum vreau să urez bun venit doamnei comisar Connie Hedegaard în fața acestei comisii. Avem foarte multe de discutat. Avem foarte multe dosare rămase în suspensie, unele au ajuns la comisie pentru a doua oară. Și analizăm legislația în ceea ce privește vehiculele cu gabarit mare și ne confruntăm în același timp cu o criză economică, momente în care problemele care țin de mediu par să își piardă prioritatea. Cred că Aceste două aspecte nu ar trebui să se contracareze, din potrivă, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra mediului, asupra utilizării energiei într-un mod mai eficient, economisirii de energie și protecției mediului astfel încât uh, uh, consumatorii să beneficieze practic de două ori. Mă bucur că a venit doamna comisar aici, poate ne puteți vorbi și despre 2015 când vom avea acordul internațional privind uh, climatul. În acest an va avea loc o conferință la Varșovia. Poate vă deranjez. Dacă da, o să tac din gură. Deci 2015, cum spuneam, va avea loc o conferință la Paris și trebuie să avem o strategie comună pentru UE în ceea ce privește acordul internațional privind climatul. Mai există un pachet uh, legislativ din partea lui Peter Lizer și am citit că Producătorii europeni au trimis o scrisoare către China spunând clar că îi îngrijorează durata de pregătire a acestei uh, legislații și sunt foarte interesat să aflu ce are de spus uh, doamna comisar în ceea ce privește Start the Clock. Știu că poate mă repet, dar aș dori să vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că este deloc plictisitor. Dar cred că mulți dintre dumneavoastră împărtășesc uh, acest sentiment că uneori uh, în aceste zile vorbim despre schimbările climatice, uh, dar aceste discuții sunt uh, așa o bătălie în zadar, dar apoi uneori se întâmplă lucruri bune. Astăzi am avut o întâlnire foarte lungă la comisie pentru recomandările specifice pentru fiecare țară și foarte multe țări din acest an au primit recomandări specifice legate de climat, energie, eficiența resurselor și așa mai departe. E un singur exemplu prin care vedem că se mișcă ceva, pentru că începând din acest an chiar vor trebui să aibă rezultate, altfel vor exista consecințe anul viitor. Săptămâna trecută, șefii de state și de guvern au discutat despre energie și au adoptat uh, niște concluzii de Consiliu foarte bune care au spus că în 2030 uh, uh, salută Cartea Verde și au solicitat Comisiei să vină cu propuneri concrete până la finalul acestui an, care vor fi discutate în martie anul viitor. Deci, după cum vedeți, o parte din dosarele mari chiar progresează. Poate ar trebui să încep cu câteva vorbe despre un subiect de interes pentru această comisie. Și anume backloading. Nu o să vă spun de ce crede, credem noi că este extrem de interesant, pentru că știți că am mai avut discuții, am, ne-am întâlnit cu Uh, reprezentanții tuturor uh, grupurilor politice, dar ideea este că trebuie să avem proporții uh, bune, indiferent ce părere avem noi. Și vreau să spun că cifrele recente din registrul nostru de tranzacții arată că de când Comisia și-a făcut propunerea, nu a scăzut totuși cantitatea uriașă de uh, provizii. A, din potrivă, cifra a crescut până la 2 miliarde. Salut, deci, uh, decizia coordonatorilor Envi de a lucra la un raport modificat care să fie transmis către plenară și să uh, transmitem uh, acest uh, vot până în iunie. Și, de asemenea, bineînțeles, eu sunt deschis să, să, deschis, să discut oricând idei noi care ar putea să apară uh, pentru a ajunge la un compromis. Cred că cu cât uh, obținem o claritate mai mare a acestei uh, aglomerări la final de perioadă, cu atât mai bine, pentru că, în mod clar, avem nevoie de rezultate. De aceea aștept cu interes observațiile dumneavoastră în ceea ce privește raportul privind piața comună și uh, opțiunile structurale pe care le propunem acolo. Și uh, în mod clar, concluziile Consiliului de săptămâna trecută au fost uh, foarte interesante și foarte bune. În ceea ce privește politica cadru pentru 2030, apreciez sprijinul Parlamentului pentru a avea o politică cadru în ceea ce privește energiile din surse generabile. Rezoluția privind foaia de parcurs pentru o economie verde a fost foarte clară și uh, trebuie să avem un regulament rapid pentru reducerea gazelor cu efect de seră până în 2030 da, de asemenea, rezoluția recentă în ceea ce privește energia din surse regenerabile menționează că e nevoie de niște ținte pentru 2030 și atunci trebuie să vedem cum putem uh, să facem ca lucrurile pe care le facem să interacționeze unele cu altele. Am început uh, deci această activitate și tocmai de aceea am și lansat Cartea Verde și așa cum am spus, am primit niște reflexii interesante, niște observații preliminare din partea șefilor de state și de guverne uh, săptămâna trecută. Am subliniat importanța dezbaterilor la nivel național cu toți actorii implicați pentru că ideea, întrebarea nu este dacă ar trebui să avem acest cadru, ci cum ar trebui să arată, care ar trebui să fie țintele și uh, care ar trebui să fie nivelul nostru de ambiție. Mă aștept la uh, reacții interesante din partea actorilor interesați uh, pe parcursul uh, acestor consultări. Vom avea o conferință în iunie și uh, vom avea și o evaluare de impact uh, până la finalul acestui an. Câteva vorbe despre uh, schema ETS și aviație. Vreau să vă mulțumesc pentru um, cooperare, pentru că a fost o adoptare foarte rapidă, ceea ce a fost extrem de util. Parlamentul, pe bună dreptate, a subliniat că acest stat clac este o soluție, este o soluție temporară și trebuie să găsim o rezoluție și o rezolvare mai permanentă a problemei. Colegiuitorii au spus că trebuie să se atingă două obiective uh, specifice. În primul rând, un calendar uh, realist, dincolo de uh, adunarea din septembrie și apoi un cadru pentru facilitarea uh, aplicării unor uh, măsuri uh, bazate pe piață în sectorul aviatic. Acordul privind uh, un uh, cadru de măsuri uh, bazate pe piață trebuie să includă niște măsuri eficiente care să fie aplicate imediat. Uh, în același timp, ne așteptăm ca partenerii și ca industria să recunoască faptul că un sistem global este cea mai eficientă soluție. Trebuie să ne gândim la impactul pe termen scurt și lung al acestui pachet și o să încercăm să uh, propunem uh, acțiuni legislative suplimentare pentru a avea rezultate cât mai bune. Încă nu am ajuns acolo, nici nu trebuie să vă mai spun, dar facem foarte mult în acest moment și pot să spun că ceea ce ați făcut uh, dumneavoastră în această comisie a fost extrem de util. Știu că există o delegație care va pleca în curând în SUA și este extrem de important ca ei să înțeleagă că adunarea uh, legislativă are niște puncte de vedere foarte puternice în acest sens. Apoi, alte inițiative uh, aflate în derulare sau adoptate recent, spre exemplu cadrul financiar multianual, unde am ajuns cu negocierile într-o etapă finală. Șefii de state și de guverne au uh, acceptat să depună cel puțin 20% din uh, bugetul stabilit pe următorii șapte ani pentru uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Cred că e o chestie foarte importantă și uh, important este nu doar suma, ci faptul că schimbă un pic mentalitatea. Contăm pe sprijinul Parlamentului pentru a ne asigura că aceste ambiții se reflectă în niște obiective clare și care vizează toate politicile existente, PAC, uh, Connecting Europe, uh, Orizont 2020, precum și toate celelalte instrumente. Deci toate aceste politici sectoriale trebuie să includă acest element. Apoi există alte propuneri legislative aflate în procesul de codecizie în acest moment și salutăm demararea trialogului. Există trei subiecte politice importante care uh, Uh, unde trebuie să găsim o abordare echilibrată pentru a ajunge la un acord în primă lectură. Supercreditele și ce se întâmplă cu aceste ținte dincolo de 2020. Comisia va continua să coopereze și cu Consiliul și cu uh, Parlamentul și este posibil să ajungem la un compromis acceptabil în următoarele luni. Biocarburanții și ILUC, după cum știți, reprezintă un dosar extrem de complex. Eu cred că trebuie să găsim o cale de a ne asigura că biocarburanții pe care îi folosim sunt într-adevăr regenerabili, durabili, uh, din punct de vedere al mediului și că sunt eficienți din punct de vedere al costurilor. Deci trebuie să găsim cei mai eficienți biocarburanți și am făcut o uh, propunere de a elimina um, biocarburanții din uh, prima generație de culturi alimentare. Uh, este într-adevăr o provocare, dar pot să vă spun că vom încerca să obținem un rezultat ambițios și contăm pe sprijinul dumneavoastră. Cred că acesta este un subiect extrem de important. Este tehnic, este dificil, dar este extrem de important să facem lucrurile așa cum trebuie. De asemenea, salutăm uh, uh, uh, discuțiile constructive cu Parlamentul pentru că propunerile au uh, uh, potențialul de a reduce gazele fluorinate cu două treimi până în 2030 față de nivelurile actuale, cu un cost minim pentru societate și pentru industrie. Este o contribuție echitabilă din partea sectorului care este în conformitate cu foaia de parcurs privind emisiile scăzute de carbon. De asemenea, putem uh, stimula locurile de muncă ecologice și creșterea și uh, trebuie să uh, ne asumăm rolul de lider în ceea ce privește scăderea gazelor cu efect de seră mai ales atunci când ne gândim la eforturile de mitigare de dinainte de 2020. O să revin la asta. Dar tocmai aici putem atrage de partea noastră mai multe țări pentru a atinge niște reduceri mai substanțiale. Comisia va lucra în continuare strâns cu Parlamentul și cu Consiliul, astfel încât să putem ajunge la un acord în primă lectură în toamnă, înainte de următoarea reuniune a părților la moral. Foarte pe scurt, în ceea ce privește strategia de adaptare, cred că avem nevoie și de o strategie de adaptare. În mod clar, există uh, o limită pentru că trebuie să avem niște strategii de adaptare naționale, regionale și așa mai departe, dar trebuie să, ne, să facem schimb de cunoștințe, să ne asigurăm că avem linii directoare atunci când apar uh, lucruri uh, transfrontaliere, ar putea apărea tot felul de probleme în uh, acest pachet care ar putea fi rezolvate prin linii directoare și un lucru la fel de important este o recomandare către toate statele membre să realizeze un plan de adaptare național până în 2017. Deocamdată foarte puține au asemenea plan. Alte propuneri pentru acest an. În conformitate cu programul de lucru, Comisia vrea să găsească uh, o soluție pentru uh, emisiile de gaze cu efect de seră la nivel maritim. Uh, pentru că toate măsurile de reglementare necesită monitorizare, raportare și așa mai departe și atunci trebuie să implementăm un uh, sistem global ca un prim pas pentru a reduce uh, gazele cu efect de seră din uh, rezultate în urma transportului maritim. Nu înțeleg din urmă, Câteva cuvinte despre negocierile internaționale care au fost destul de uh, lungi. O să vă spun câteva cuvinte pe scurt. În acest moment, înainte de 2015, Avem uh, foarte multe uh, întâlniri oficiale, dar și uh, neoficiale la diverse uh, forumuri uh, și reuniuni interministeriale, di discuții bilaterale și astfel uh, lucrurile progresează. La fel uh, și negocierile oficiale din uh, Bonn au uh, remarcat recent o atmosferă destul de pozitivă. De asemenea, unul din lucrurile pe care le vedem uh, este că trebuie, încep să apară contribuții pozitive uh, asupra modului în care putem progresa pentru a prinde din urmă sau pentru a reduce această discrepanță. Avem, uh, cum spuneam, acest acord pentru 2015 și salutăm toate părerile partenerii internaționali uh, Vorbesc despre un proces prin care, care să plece de jos în sus și să avem o cale de a revizui acțiunile fiecăruia, dar din punctul meu de vedere, în acest moment, cred că una din uh, problemele principale uh, până în 2015 va fi, da, firește că avem nevoie de activități de jos în sus, dar uh, ce se întâmplă dacă ai toate aceste inițiative și totuși discrepanța nu este redusă. Cum putem reduce această discrepanță? Care este procedura pe care o putem avea la nivel internațional? Care este valoarea adăugată pentru un cadru uh, internațional? Cred că aceasta este o provocare și cred că pentru cetățeni este o discuție extrem de importantă pentru că uh, vorbim aici despre nivelul de ambiție. În ceea ce privește acordul de la Varșovia, există ambițiile pre-2020, cum putem uh, să cooperăm în mod clar la inițiativele internaționale, Putem vorbi despre reforma subvențiilor pentru carburanții fosili, despre eficiența energetică, despre cooperarea la construcții. Există foarte multe idei care circulă, dar tocmai asta, la asta ne putem aștepta de la Varșovia, să avem un rezultat mai concret. Și încă un uh, subiect care ar fi extrem de important uh, pentru uh, modul în care va, se va desfășura conferința la Varșovia. În primul rând, finanțarea. Am spus deja președinției lituaniene că este extrem de important ca Europa, când ajunge la Varșovia și statele membre, uh, au o idee despre modul în care vor reuși să facă rost de finanțare pentru 2014, 2015, 2016 și așa mai departe, pentru a ne onora angajamentele până în 2020, pentru că acesta transmite un semnal către partenerii noștri din țările în curs de dezvoltare, dar are un efect și asupra psihologiei generalizate a conferinței. Apoi vorbim despre ratificarea protocolului de la Kyoto, la care lucrăm din greu și Vreau să închei cu o observație. Cred că este foarte important ca atunci când Europa vine în Varșovia, restul lumii să poată vedea că noi chiar uh, am progresat cu procedura de ratificare, astfel încât am cerut serviciilor să facă o propunere din partea Comisiei. Cred că cu cât avansăm mai mult în aceste discuții cu statele membre, cu atât mai bine. Și vreau să vă semnalez uh, o problemă. Cred că este o greșeală dacă uh, folosim procesul de ratificare în Europa pentru a avea prea multe discuții interne despre alte probleme, cum ar fi împărtășirea poverii și așa mai departe, care să uh, se adauge la țintele convenite pentru 2020. E corect să avem aceste discuții, dar nu cred că procesul de ratificare este un cadru foarte potrivit, pentru că acesta va fi privit de tot restul lumii. Europa va ratifica, într-adevăr, um, acordul la care s-a angajat și cred că ar fi extrem de important să vadă că uh, luăm acești pași, uh, facem acești pași înainte să ajungem la Moscova. Mulțumim foarte mult, uh, Connie Hedegaard, pentru uh, prezentarea prezentată cu atâta angajament. Vedem că mai avem foarte mult de făcut. Clima nu așteaptă procesul politic, își are propriul ritm. Noi acum începem în uh, dialogul structurat, ca de obicei, cu coordonatorii, în primul rând Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui Connie Hedegaard pentru prezentare. Amândoi sunteți persoane de contact acum pentru că am dezbătut uh, ideea backloading-ului și uh, sunt curios uh, ce ne, ce ne prezinți în calitate de compromis Uh, este foarte clar, uh, grupul nostru dorește să coopereze la găsirea de soluții pe termen lung care să combată schimbările climatice, dar subliniez aici pe termen lung și în mod durabil. Nu am să repet toate argumentele, le cunoaștem deja. Știm că astfel de măsuri creează oarecare lipsă de securitate, Ehm, și investițiile care ar urma să aibă loc în Europa nu au loc până la urmă pentru că cei care doresc să investească nu știu cum vor evolua lucrurile. Nu este o îngrijorare pe care o inventez, este ceva ce aud de fiecare dată când vorbesc cu persoane, cu părți interesate și cred că trebuie să fim uh, prudenți. La fel este la biocarburanți și cu factorii ILUC, Uh, a existat acest entuziasm enorm și uh, apoi uh, a existat, a, a avut loc revenirea cu picioarele pe pământ. Am depus și o serie de amendamente în numele grupului nostru care reflectă acest lucru. Cum vor evolua lucrurile la vot, în comisie probabil este clar, în plen încă nu se știe, dar este foarte clar. Orice s-ar întâmpla la vot, și pledez uh, pentru asta ca doamna comisar uh, care vorbea despre soluțiile propuse la uh, nivel internațional în toate domeniile, ei bine, trebuie să facem în așa fel încât să folosim toate oportunitățile până în 2020 pentru a aduce pe toată lumea de partea noastră nu ne va ajuta la nimic dacă în Europa avem uh, ambiții atât de mari și uh, industriile, in, industria pleacă de la noi și uh, Până la urmă nici măcar nu este vorba atât de mult de emisii, este vorba de prețurile la energie și la asta trebuie să dăm uh, răspunsuri. Aș dori să vă rog să lucrați împreună cu noi la găsirea unor soluții durabile, dar vă rog în același timp să înțelegeți că uh, mai ales competitivitatea în Europa este importantă pentru noi, dar bineînțeles și protecția climatică, pentru că pe termen lung dorim ca industriile să uh, rămână în Europa. Sper să ajungem la un teren comun. Mulțumesc! Mulțumim, Richard Zeber, sprijin multe uh, dintre cele pe care le-ai spus, dar uh, nu este același lucru, nu contează cumva cum se va desfășura votul. Acum Linda McKeven. Mulțumesc, doamnă, domnule comis doamnă comisar și domnule președinte. Mă bucur că am încercat să uh, că, că încercați să găsiți o soluție la înghețarea cotelor. Cred că este un pas foarte important și uh, poate am reușit să-i convingem și pe colegii care nu au sprijinit acest lucru a, a, în rândul trecut. Uh, este foarte dificil să facem acest lucru. Deci când ne gândim să, transmit, să trimitem delegații uh, și uh, să vedem ce se va, să planificăm ce se va face la Paris, uh, cred că ar trebui să ne gândim până la urmă ce putem face pentru că nu ar trebui să ne folosim de pretext pentru a încerca să evităm rezolvarea unor probleme care pot fi rezolvate acum, pentru că altfel nu vom mai avea schema de uh, uh comercializare a emisiilor dacă nu facem nimic în acest uh, moment. Uh, chiar vreți să le dați speranțe scepticilor care cred că în momentul de față câștigă lupta? Chiar și tu ai spus, Richard, că vrei să uh, rezolvi problema schimbărilor climatice. Trebuie să vedem ce încercăm să obținem noi ca Parlament și ca Uniunea Europeană. Cred că în acest moment uh, lucrurile sunt foarte dificile pentru Comisie, pentru că sunt foarte multe uh, dosare dificile, ilucul, știu că Consiliului nu-i place ilucul și mai sunt multe altele. Dar am aflat că chinezii în acest moment încearcă să includă ținte de emisie, de reducerea emisiilor, în următorul plan cicinal. Deci au înțeles că ceea ce fac în acest moment nu e suficient și vor ca planul cincinal 2016-2020 să includă și aceste ținte de reducere a emisiilor. Dar um, nu am cifre exacte, doar am citit în, în ziare, dar cred că dacă China face acest lucru uh, și Statele Unite vor mai multă independență energetică, acest lucru ar trebui să fie o oportunitate și pentru noi. Și vrem să știu dacă ne puteți spune câte ceva despre nisipurile bituminoase și despre cum uh, credeți că va evolua situația și Uh, nu în ultimul rând, uh, s-a tot discutat despre biomasă în Europa. Avem uh, o problemă cu ilucul și cu ce greșeli am făcut în trecut cu biocarburanții. Acum am început discuția despre biomasă. Știu că nu este de competența dumneavoastră personal, dar știu că Comisia în general analizează problema și vreau să știu dacă ar trebui să introducem criterii de sustenabilitate dacă vrem așa ceva. Uh, pentru că sunt uh, unii care nu doresc să investească în uh, producția de biomasă ca să se trezească după 5 ani că lucrurile se împotmolesc. Deci avem nevoie de claritate cât mai curând, pentru că altfel cred că o să ne confruntăm cu aceleași probleme cu care ne-am confruntat și la biocarburanți. Mulțumim, Linda. Als nächstes spricht Chris Davis. Mulțumim, Linda. Chris Davis. Chairman and Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vreau să vă pun o întrebare imposibilă, una pe care vi s-a adresat de multe ori. Am vorbit la o conferință la prânz în legătură cu dezvoltarea tehnologiilor cu consum uh, cu emisii scăzute de carbon. Dacă vreți să transmiteți un mesaj clar în legătură cu uh, prețul carbon în momentul de față nu avem uh, o preț efectiv asupra carbonului, de aici necesitatea uh, backloading și uh, a reformei. Știți că lumea este preocupată de pierderea locurilor de muncă asupra presiunilor asupra industriei și, de asemenea, Europa este într-un dezavantaj comercial pentru că nu există un acord global și ceea ce se va face în 2015 nu va fi suficient uh, pentru un uh, teren de egalitate a concurenței. Mm, backloading-ul uh, este un subiect de care s-a împiedicat și Consiliul, așa cum ne-am împotmolit și noi aici. Am văzut la agenția Reuters săptămâna trecută că directorul general al Direcției Generale Climă a vorbit de punerea certificatelor pe piață pentru uh, instituirea unui uh, fond de investiții în tehnologiile cu emisii scăzute de uh, cărbun. Chiar se întâmplă, va fi o politică sau este ceva iluzoriu? Aș vrea să știu dacă lucrurile stau așa venind de sus. Mulțumim, Chris Davis, pentru aceste întrebări. Satu Hasi acum. Mulțumesc, mulțumesc doamnei comisar că a venit aici. O întrebare mai generală. Ați menționat deciziile luate de summit recent, care au salutat Cartea Verde a Comisiei și cerând instituirea unor obiective pentru 2030. Nu trebuie să avem propuneri legislative până la sfârșitul acestui an? Dacă nu, totul va pluti în incertitudine pentru multă vreme de acum încolo. Și unul dintre mesajele de pe piața carbonului a fost că uh, firmele, uh, companiile uh, au nevoie de certitudine în legătură cu obiectivele până în anul 2030. Pe lângă abordarea problemelor structurale actuale, cum ar fi sistemul de comercializare a emisiilor. Apoi, în ceea ce privește emisiile uh, autovehicolelor, Parlamentul a cerut uh, limite pentru 2025 și vreau să știu dacă Comisia va susține această idee uh, în timpul negocierilor. Cred că ar fi o manieră mult mai eficientă de a da o direcție Uh, pentru industria autovehiculelor, autovehiculelor, care așteaptă o astfel de trasare a direcției. Care este situația în ceea ce privește emisiile uh, navelor? Uh, s-a spus că în prima parte a acestui an Comisia ar trebui să vină cu o propunere. Aș vrea să știu ce informații aveți în legătură cu stadiul actual, în ce punct ne aflăm și apoi uh, o observație, nu neapărat uh, o întrebare. Ce se întâmplă în OACI? Uh, abordarea europeană pentru contabilizarea emisiilor pe toată pe tot parcursul zborului și nu abordarea bazată pe uh, spațiul aerian. Ceea ce ar însemna că măsura ar viza numai uh, segmente reduse ale zborurilor internaționale. Turn. Mulțumesc, Satu Hasi. Cu acesta am încheiat runda coordonatorilor. Am să-i dau cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde la întrebări. Vă rog. Mulțumesc, uh, comis Comisia nu renunță la nimic în OACI, însă împreună cu statele membre vrem să găsim cala potrivită. Știm că nu este ușor să ajungem la un compromis, să găsim aliați. Cred că totuși facem progrese, lucrăm din greu pentru a avea rezultatele cele mai bune așteptate de la Organizația Vieții Civile, însă ne așteptăm ca și omologii noștri din afara Europei ă, să fie serioși. Au spus că nu le place schema europeană și preferă o schemă globală. Dar asta nu vine ă, din senin. Trebuie să-și facă cunoscute pozițiile și să fie dispuși să ajungă la un compromis. Richard Zeber și uh, Linda McEwen în legătură cu backloading-ul. Ceea ce aud este voința de a se ajunge la un compromis și sunt curioasă să aflu ce va rezulta din procesul dumneavoastră intern. Ar fi un lucru foarte bun în primul răspuns, cred că am fost cât se, în partea introductivă, am spus foarte clar că suntem foarte deschiși. Dacă există idei noi, suntem gata să le preluăm. Linda McEwan a vorbit despre, a întrebat despre China. Chiar în acest uh, plan pe 5 ani, uh, China a introdus niște obiective uh, legate de climă, însă elementul nou este că noi numiți, inclusiv cercetători care lucrează cu autoritățile. Ideea este dacă vor uh, stabili un plafon pentru emisii și uh, dacă uh, vor face un frontload pentru anul de vârf. Și cred că trebuie să vedem uh, ce va rezulta în urma acestor analize. Nimeni nu știe nimic și eu uh, citesc rapoarte care vin din uh, China, nu știu nimic mai mult decât ceea ce scriu ziarele, însă ceea ce este interesant este că acestea sunt cele două întrebări cheie pentru China dacă trebuie să existe un plafon și care să fie nivelul maxim Uh, al acestor uh, uh, emisii. Planul este ca până în 2016 să existe un, o schemă de comercializare a emisiilor pe plan național. În legătură cu studiul de impact care a fost realizat, a fost finalizat, o să venim în a doua parte Uh, a anului cu o o strategie uh, lui uh, Chris Davis, trebuie să spun că și directorii general pot să gândească cu voce tare și să semnaleze anumite lucruri. Este un lucru care a fost semnalat și pe durata consultărilor. Diferite grupuri interesate au venit cu idei similare. Însă, Uh, se va face o cerere de ofertă o a doua mai rapid uh, în prima lună, săptămână a lunii uh, iulie. Acesta este termenul pentru a doua cerere de oferte. Acum, în legătură cu backloading-ul, nu cred că pot să vă spun lucruri pe care să nu le știți. Am auzit la o inter, uh, conferință internațională publică că și uh, cancelarul german este în favoarea backloading-ului, uh, în uh, favoarea unor opțiuni uh, structurale. S-a semnalat că ar fi mai ușor uh, Uh, după uh, alegerile din Germania decât înainte de alegerile din Germania. Din câte știu, în urma discuțiilor cu diverse uh, guverne, o majoritate semnificativă a guvernelor susțin backloading-ul. Cred că depinde de președinția irlandeză să uh, stabilească când vor să ajungă la un vot formal în Consiliu. Doamna Satuhasi, uh, propune legislative uh, legate de 2030. Atunci când s-a discutat la comisie acest lucru, nu s-a hotărât s-a hotărât că următorul uh, pas va fi până la sfârșitul acestui an dar nu s-a hotărât dacă va fi o propunere legislativă sau altceva. Nu s-a adoptat o decizie și șefii de stat au spus uh, săptămâna uh, trecută că vor propuneri concrete. Colegii mei de la comisie vor fi uh, dornici să facă acest lucru. Ați menționat 20, 25 și uh, uh, CARS. Vrem să oferim un orizont de planificare industriei auto, autovehicolor. E mai bine să facem acum o revizuire a sectorului decât mai târziu de aceea am uh, propus uh, o analiză timpurie. Vin de la Consiliul privind uh, competitivitatea. Unii consideră că e mai bine să facem o astfel de analiză mai târziu, însă ni s-a spus întotdeauna că producătorii lucrează în cicluri de producție de cel puțin șapte ani. De aceea trebuie să știe de acum ce se va petrece în laborator cu cât mai devreme uh, începem, cu atât mai bine. Uh, Bun, trecem la a doua rundă. Vă voi citi cine dorește să intervină. Peter, Peter Lize, Joe Leinen, Bas Eichhout, domnul Sonic, Iolana Hidner, Krista Klaas și Dan Jorgensen. Am uitat pe cineva? Se pare că nu este cazul. Închei lista vorbitorilor și dau cuvântul lui Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamnă comisar. Voi începe cu ultimul uh, subiect, ultimul cu care ați uh, terminat. Uh, prevederile referitoare la emisiile de CO2 ale automobilelor. V-ați referit la țintele pentru 2025. Pentru noi este important în această comisie să avem un obiectiv pentru uh, 2025. Raportorul nostru negociază cu Consiliul și ni s-a spus că oricum Comisia va face o propunere. Dar asta nu ar, drept urmare, nu ar fi o problemă să se scrie asta și în legislație. Însă eu am văzut în ultimii ani că de fiecare dată când suntem cu puțin timp înainte de anul respectiv, se spune nu mai avem timp și dacă suntem departe, se spune e prea devreme. Undeva trebuie să cădem de acord. Poate ne puteți spune ceva despre asta. Din câte știu eu, um, obiectivul 2025 nu este ceea ce dorim noi acum, nu este departe de ceea ce s-a adoptat deja în Statele Unite. Apoi, în ceea ce privește dezbaterea ce ține de uh, ciclul de testare. Aici consumatorii sunt foarte puternic afectați, dar și mediul. Avem în mod evident o um, diferență din ce în ce mai mare între consumul menționat, um, consumul afișat și consumul real. Uh, pentru mine ar fi foarte bine dacă ați putea să-l sprijiniți pe raportorul nostru Thomas Ulmer în uh, negocieri pentru a obține un acord la nivel internațional. Este o, un subiect uh, important pentru mediu, dar și pentru oameni care au încredere în aceste, um, în aceste informații. În ceea ce privește așa numita decizie Stop the Clock, uh, scrisoarea primită de la Airbus este um, o provocare și acum, mai mult ca niciodată, trebuie să fim atenți să uh, nu părem uh, că nu avem putere. Dacă cetățenii europeni au senzația că industria scrie o scrisoare către China și Parlamentul și instituțiile europene uh, tac mâlc și ascultă ce le, le spune industria, uh, atunci uh, nu este bine. Deci trebuie să spunem foarte clar la OACI că stop the clock este valabil, valabil numai pentru un an. Mulțumesc, Iolainan. Doamnă comisar, sunt de acord că protecția climatică o duce greu în momente de criză. Se simte presiunea împotriva protecției climatice de altfel și mi se pare greșit pentru că asta ar fi o șansă pentru Europa uh, să își creeze o industrie politică, o politică industrială durabilă. Ce mă îngrijorează pe mine și la ultimele summituri este faptul că există o, un atac masiv asupra energiilor regenerabile, chiar și din partea Comisiei. E prea scump, nu sunt bune de nimic și cred că trebuie să protejăm aceste energii regenerabile pentru că sunt miliarde de investiții care deja au fost frânate prin uh, reticențele pe care le au actorii. În ceea ce privește cer- uh, comercializarea de certificate, eu sper să putem uh, adopta um, și să putem câștiga în ceea ce privește backloading-ul. Ar fi foarte grav dacă am fi învinși a doua oară dar îmi dau seama că industria de fapt nu are niciun fel de problemă cu asta și de fapt se întreabă cum vom continua, ce se va întâmpla cu ETS uh, după 2020, care vor fi schimbările structurale. Și aici va trebui să găsim răspunsuri în viitor. Și există, pe de o parte, energiile regenerabile și eficiența energetică, Aici, practic, tendința este să avem o supraofertă întotdeauna. Poate ne puteți spune ceva despre asta. Um, sunt de acord cu Satu Hasi referitor la țintele pentru 2030. Putem să le stabilim înainte de alegeri, ar fi chiar foarte bine pentru dezbaterile pe care le-am avea în timpul uh, campaniei electorale și în plus colegul Oettinger um, spune întotdeauna că 2020 nu e poi mâine, e mâine pentru mari investitori. Um, săptămâna trecută la Strasburg am adoptat uh, un al doilea obiectiv uh, și avem nevoie și de un obiectiv în ceea ce privește eficiența. Dacă nu spunem lucrurile pe nume, nu se va întâmpla foarte mult. În ceea ce privește automobilele, ieri la Berlin a avut loc un fel de summit al mașinii electronice în care s-a spus că se dorește uh, producerea un milion de automobile electro electronice până în 2020, aproximativ 5 până în 2025. Cum vom calcula emisiile dacă nu vor mai fi emisiile directe de la, uh, de la autovehicule? dacă mașinile nu mai au emisii, ci uh, emisiile sunt la producția de curent, cum vom face să calculăm emisiile? Mulțumim, Bas Eichhout. Thank you, uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru prezentarea introductivă. Nu o să mă refer prea mult la backloading uh, și ETS, pentru că știm care sunt argumentele și încercăm să ajungem la niște compromisuri. Îi mulțumesc lui Richard Zeber că a spus că este gata să se ajungă la un compromis, uh, pentru că este un câștig față de ceea ce am văzut cu o lună și jumătate în urmă. Însă ceea ce aș vrea să vă spun, doamnă comisar, uh, o să mă refer la câteva Uh, chestiuni. Nu ați răspuns uh, la întrebarea Linde în legătură cu criteriul sustenabilității pentru uh, biomasă. Însă dacă nu luăm în uh, considerare acest lucru foarte serios, uh, o să uh, amânăm lucrurile după uh, vară. Este foarte clar că avem nevoie, avem nevoie foarte clar și Comisia uh, încă se mișcă foarte lent. Este uh, și sarcina noastră să fiți puțin mai dură cu DG uh, Energy. Apoi trecem la un alt comisar care lucrează la niște lucruri interesante, comisarul Tajani. În uh, iunie va veni cu un uh, plan de acțiune în domeniul metalurgiei a oțelului și mă aștept ca acolo să avem și niște chestiuni consecvente în legătură cu industria oțelului din Europa care uh, și-a Uh, redus uh, uh, aceste certificate și ArcelorMittal nu a plătit nimic până acum, așa încât cred că lucrurile sunt cât se poate de clare în legătură cu o schema de comercializare a certificatelor în industria metalurgică. În primul rând, nu mai există un uh, sector uh, înfloritor în construcții și în industria automobilului și atunci uh, singurul sector în care poate să se implice industria metalurgie este în energie, în morile de vânt. De aceea mă aștept ca în acest plan de acțiune să se regăsească această coerență, această consecvență și nu numai problemele pe care le întâmpină industria în care cauză în prezent. Și mă aștept că așa se va întâmpla dacă lucrurile merg la domnul Tajani. Apoi, un alt domeniu în care mă aștept la acțiune uh, din partea DG Climate este la DG Competition. Uh, se lucrează acum la un uh, plan, un preț pe timp de 40 de ani pentru energia nucleară. Se uh, uh, discută un, o garantare a prețului timp de 40 de ani. Acest lucru cel mai prostesc și bănuiesc că uh, Digi uh, Concurență va lua lucrurile în mână uh, și însă aștept să aud de la dumneavoastră dacă uh, veți face presiuni asupra colegului dumneavoastră ca această prostie în Regatul Unit să nu se întâmple. Sonic. Domnul Sonic acum pani comisarze w sprawie backloading. Mulțumesc, doamnă comisar. În ceea ce privește backloading-ul, Cred că trăim în realități politice separate. Vă rog să mă corectați dacă greșesc, dar în aprilie Parlamentul uh, European în sesiunea plenară a spus nu backloading-ul și lucrurile se întorc la noi acum din nou într-o manieră aproape uh, militară în ceea ce privește ritmul. Nu credeți că este ofensator pentru Parlamentul European, pentru că s-ar putea să avem păreri diferite și trebuie să acceptați acest lucru, însă uh, vreți să votăm așa cum doriți dumneavoastră. Da, acest uh, raport a fost trimis înapoi în, uh, în comisie. La, la finalul primei lecturi nu am ajuns la o majoritate. Iolanda Hidner acum. Mulțumesc. O să continui de unde a terminat colegul meu. De ce nu ați retras uh, propunerea? Oferta a scăzut nu mai avem informații în legătură cu uh, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. A spus că dacă backloading-ul ar fi un eșec, atunci uh, s-ar oferi informații structurate. De ce nu am primit astfel de informații? Parlamentul a fost de acord să nu facă o intervenție artificială pe piață. Și totuși, unii spun că backloading-ul va fi uh, folosit pentru a proteja mediul. În aprilie, atunci când ne-am întâlnit, ați spus că o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 20% în Europa ar avea loc până în anul 2018. S-a întâmplat ceva între timp, în ultimile două luni. Puteți uh, să ne trimiteți la uh, cercetări uh, care să ne spună că nu vom fi în măsură să îndeplinim acest obiectiv, pentru că uh, trebuie să transmitem aceste informații electoratului nostru, pentru că mesajul Parlamentului a fost foarte clar. Backloading-ul este considerat o intervenție prea mare pe piață, după părerea noastră. Ce veți face dacă Parlamentul respinge a doua oară această soluție. O să încercați a treia oară sau o să veniți cu niște propuneri mai concrete pentru anul 2020? Mulțumim, doamnă comisar, spune doamna Clas. Ceea ce a spus Iolanda Hibner referitor la backloading este la, mm, se aplică și pentru directiva referitoare la biocarburanți. Cum îi atragem pe oameni alături de noi? Dacă uh, schimbăm întotdeauna măsurile Uh, oamenii ne vor lua în nume de rău. În ceea ce privește biocarburanții, ați spus că biocarburanții trebuie să fie durabili. Um, sunt de acord cu asta. Ce părere aveți să avem criterii de uh, durabilitate și pentru importurile uh, din state terțe, pentru că și producția de acolo trebuie să se facă în conform unor criterii de durabilitate. În ceea ce privește studiul menționat, suntem de păreri diferite, dar se discută în foarte în, în contradictoriu. Este vorba de... Nu, nu este vorba de inovație, nu mai există posibilitatea în care există aceste cifre să se schimbe ceva. În Germania, cea mai uh, bună inovație în domeniul biogazelor este uh, salutată. Dar dacă avem lucruri fixe, atunci uh, nu putem să lăsăm loc pentru inovație. Deci am să vă rog să fiți mai deschisă în acest uh, caz, să vedem cum ne gândim la anumiți factori, astfel încât să avem parte de inovațiile cele mai actuale și avem posibilitatea, uh, prin calculele anuale pe care le avem, să calculăm emisiile și inclusiv um, um, tot ce ține de ILUC și să calculăm aceste lucruri și am să vă rog să regândiți uh, acest sistem. La final, Dan Jorgensen. Thank you. Thank you also. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă comisar. Când discutăm backloading-ul, cred că unul dintre lucrurile proaste în legătură uh, cu aceasta este că periclitează ceea ce facem în ochii uh, restului lumii. Deci poate că ați putea să ne spuneți câte ceva în legătură cu reacțiile pe care le-ați avut de la uh, partenerii dumneavoastră din alte părți ale lumii, care este părerea lor. De asemenea, Ați menționat uh, strategia pe care Uniunea ar trebui să o aibă înainte de întâlnirea de la Paris uh, anul viitor și acum la Varșovia. Suntem de acord cu dumneavoastră, totuși asta spunem în fiecare an și de fiecare dată uh, Uniunea Europeană nu vorbește pe o singură voce sau deseori nu vorbește pe o singură voce. Poate că am putea de data aceasta să adoptăm o altă strategie în care chiar să facem ceea ce spunem și o soluție care să fie foarte simplă, foarte directă, să facem presiune asupra Consiliului să înceapă să ia decizii votând. De ce toate țările trebuie să cadă de acord uh, cu totul. Am fost în situații în care o singură țară uh, a împiedicat uh, luarea unei decizii la nivelul Uniunii Europene. Asta ar trebui să devină istorie. Ne-ați întrebat dacă putem să rămânem uh, în continuare sub pragul de 2%, uh, dar E vorba aici nu numai de strategii de politici, ci de salvarea uh, climatului. Legislația care a fost elaborată pe baza calculului făcut uh, de grupul uh, privind uh, schimbările climatice din uh, uh, cadrul Națiunilor Unite uh, s-a vorbit de 150 de ppm, acum am ajuns la 400 de ppm și dacă nu schimbăm fundamental, acum nu vorbim despre schimbări fundamentale, dar dacă nu facem o schimbare fundamentală, atunci uh, nu putem să rămânem sub 2 uh, grade. Ceea ce spuneți, dacă putem să rămânem uh, sub 2%, ce ați vrut de fapt să spuneți? Mulțumim, cu acesta am ajuns la finalul Um, lisei de vorbitor. cine ar fi crezut că 21 de cuvinte ar fi putut să ne facă atâtea greutăți? Din punctul meu de vedere, backloading-ul ar fi trebuit să fie o chestiune cât se poate de logică, dar iată, nu toată lumea este de acord. Ia, propunerea referitoare la backloading nu a fost respinsă, ci a fost trimisă înapoi uh, în comisie. Nu a existat o majoritate pentru o respingere. În al doilea vot nu a existat o majoritate. Deci suntem în primă lectură. Foarte normal, uh, vom face o a doua lectură, de fapt o a doua primă lectură și cu toții facem tot ce putem astfel încât cei care au respins această propunere să fie luați în considerare și să găsim un compromis. Vor fi, uh, va fi o perioadă mm, interesantă Cred că suntem într-o perioadă de transformări, um, așteptăm un plan de acțiune referitor la oțel. Nu pot să vă spun decât că eu vin dintr-un land german um, în care um, unul dintre cei mai importanți clienți ai industriei oțelului este industria oleană. Și am discutat la un moment dat cu un întreprinzător care a început cu patru angajați în anii 80 și acum are 10.000 de angajați. Și cunosc mai multe uh, exemple de acest sens. Iată, a existat o reformă structurală, de exemplu, din, uh, de la industria șantierelor navale din regiunea mea înspre industria eolia, eoliană. Întotdeauna spun că nu trebuie să împărțim industria în industria bună și industria rea, industria verde și industria poluantă. Industria ne asigură bunăstarea și uneori trebuie să căutăm ceea ce avem în comun mai degrabă decât ceea ce ne desparte. Îi dau acum cuvântul doamnei comisar pentru final. Mulțumesc că Peter Lise a plecat. Am comentat deja în ceea ce privește CARS, însă în ceea ce privește Stopping the Clock, cred că este important să există un mesaj foarte clar. Lui Olainen, în legătură cu dorința de a avea uh, propuneri de obiective până în 2030, înainte de alegerile parlamentare de anul viitor. Modul în care interpretez eu uh, concluziile Consiliului European de săptămâna trecută este foarte clar. Au spus că vor să se reîntoarcă la această chestiune în martie 2014. Să existe uh, un calendar foarte clar. Nu trebuie să ne amăgim cei care spun că este important să mergem mai departe, dată fiind uh, faptul că industria trebuie să știe încotro se îndreaptă. Nu va fi o dezbatere ușoară, cu siguranță. Însă am făcut un pas important uh, săptămâna trecută și acum discutăm dacă trebuie să accelerăm uh, definirea obiectivelor pentru 2030. Acest lucru uh, ajută și pentru munca internă în comisie. Ați vorbit de opțiunile structurale, relația cu 2030. Este clar că atunci când am avut această abordare în două etape, era important să avem backloading-ul pentru a stabiliza sistemul în timp ce discutam uh, opțiunile structurale mai dificile acum lucrurile au fost amânate sau întârziate. Este clar, ne place sau nu, realitatea este că discuția pe marginea opțiunilor mai uh, structurale va coincide cu discuția pe marginea obiectivelor până în 2030. Deci este o dezbatere mai largă în care statele membre trebuie să se uh, să stabilească punctul de vedere în legătură cu sistemul de uh, stabilire a prețurilor și viitorul în Europa. Un lucru care merită menționat. Am spus la început că avem recomandări specifice pe țară care au fost elaborate astăzi pentru fiecare din 27 state membre. Însă există și o comunicare în care se spune de pildă, după cum vă imaginați, locuri de muncă, locuri de muncă, locuri de muncă. Principala provocare, cum să obțin noi locuri de muncă în Europa. Și potențialul de creare de locuri de muncă a uh, uh, energiei, uh, a industriei uh, ecologice nu este valorificat uh, suficient. De aceea se recomandă să uh, Uh, vă recomand să vă uitați la pagina 15-16, unde e o formulare foarte dură, însă e important să se înțeleagă că nu există o contradicție între uh, politici energetice inteligente, uh, discutarea uh, dificultăților uh, legate de uh, noi locuri de muncă. Îmi uh, cer scuze, Lin, dacă nu am răspuns la uh, biomasă. Există o discuție în acest uh, sens și participăm în această discuție și ne gândim la care este modalitatea prin care putem să obținem uh, maximum în ceea ce privește criteriile de uh, sustenabilitate uh, legate de biomasă. Cum putem să aliniem cu criteriul ITS-ul cu criteriul de uh, Uh, sustenabilitate uh, în ceea ce privește uh, biomasa. Trebuie să punem lucrurile pe făgașul cel bun. întotdeauna când avem uh, un nou act juridic, uh, o nouă strategie, trebuie să adaptăm lucrurile. Știu că este greu acest lucru, dar așa se procedează. Serviciul meu uh, procedează în acest fel. Apoi, în ceea ce privește oțelul, industria oțelului, am uh, arătat foarte clar pe linia celor spuse de dumneavoastră că sectoarele mari consumatoare de energie care se tem de chestiunea competitivității. Acest lucru este uh, datorat exercițiului uh, de uh, etalonare, de benchmarking. Au avut mai multe certificate decât aveau nevoie și este bine să restabilim lucrurile. Principala problemă pentru sectorul oțelului din Europa Eh, este eh, falsă. Ne spunem să pretindem că e vorba din, eh, de politicile din domeniul schimbărilor climatice. Nu, e vorba de capacitate aici, de fapt. Săptămâna trecută am văzut că exporturile de oțel au mers bine anul trecut, chiar mai bine decât creșterea importurilor. Deci lucrurile nu stau chiar atât de rău. Însă discutăm politici sectoriale și atunci când facem acest lucru, nu trebuie uh, să nu ne gândim că costul energiei este o adevărată uh, problemă. Este important să discutăm pe baza faptelor și nu pe baza miturilor. Uh, sigur, este important ca și ceilalți să facă acest lucru. În legătură cu serviciile concurență, revizuirea Uh, liniilor directoare în ceea ce privește uh, concurența uh, pentru servicii și mediu. Nu am avut un rol de observator și chiar ne-am implicat. Cele două intervenții, doamna Hübner, de ce nu retragem propunerea? În primul rând, cu tot respectul, Parlamentul este una din cele două instituții care trebuie să vină cu un aviz pe marginea celor propuse. Deci nu am auzit uh, ce dorește Consiliul. Acesta este un motiv. De asemenea, am auzit din partea președintelui care a spus uh, în mod explicit că se cere un, uh, un nou vot în plenară. Nu văd de ce Comisia trebuie să-și retragă propunerea. Pre prezentăm uh, propuneri pentru că considerăm că este politica uh, potrivită și este natural să facem tot ce se poate pentru ca să promovăm politicile noastre. Cred că am spus uh, ceva despre locurile de muncă vers, doamna Clas a pus o întrebare legată de criteriile de sustenabilitate. Acestea se aplică și importurilor. Deci nu se face niciun fel de uh, discriminare uh, companii europene în raport cu alte uh, companii din uh, terțe țări. Directiva spune uh, pe baza uh, rezultatelor uh, științe și acestea sunt cunoștințele cele mai bune pe care le avem. Știu că uh, Uh, alții prezintă argumente contra din alte motive, dar trebuie să vă spun că nu există o poziție dezavantajată a uh, industriilor uh, europene. Apoi, reacțiile din partea celorlalți parteneri, o să răspund în daneză, poate? Se întreabă ce facem, însă își țin răsuflarea mai ales pentru că Linda s-a referit uh, la dezbaterea în Australia, în uh, Corea, în California. Ei vor să aibă astfel de uh, sisteme de comercializare a emisiilor și de aceea urmăresc foarte atent ceea ce facem noi. În legătură cu adoptarea deciziilor prin vot, nu Comisia uh, Uh, poate să controleze modul de adoptare a deciziilor în Consiliu, deci cineva trebuie să răspundă la această, altcineva trebuie să răspundă la aceste întrebări. Apoi, în legătură cu pragul de uh, două grade. Uh, S-au prezentat uh, rezultatele unor studii săptămâna trecută, care au făcut lumea să creadă, e bine, Acum avem mai mult timp. Poate că lucrurile nu sunt atât de grave pe cât am crezut. Am participat uh, la o conferință la Berlin uh, luni. Uh, profesorul Sharon Hooper din Ottawa a pus o, a primit, i s-a pus o întrebare și a spus a fost întrebat dacă ne putem uh, liniști, relaxa. Dacă oamenii de știință uh, ne spun că lucrurile sunt uh, urgente, atunci poate că nu e atât de urgent. Însă, de data aceasta, profesorul a fost foarte clar și a spus că nu, e vorba de capacitatea de absorpție a dioxidului de carbon în mare. Dar uh, nu trebuie să fim liniștiți însă. A spus că se pot absorbi mai multe uh, emisii în mare, însă acum avem o șansă să rămânem sub plafonul de 2, 2 grade cu condiția să uh, acționăm așa cum trebuie. Și uh, vreau să răspund la această întrebare. Nu uitați că au trecut numai 3 ani și jumătate de când liderii uh, lumii au hotărât că vrem să rămânem sub acest uh, plafon de 2 grade. Trebuie să rămânem sub 2 grade și nimic nu a schimbat gravitatea lucrurilor și în uh, conferințele internaționale discutăm acest lucru cred că este exact ca în politicile economice. Există niște obiective, trebuie să le promovăm uh, serios, mai ales uh, dacă am uh, stabilit acest lucru recent. Dacă nu reușim să le îndeplinim, atunci trebuie să uh, facem mai multe eforturi. Dacă privim uh, analiza situației economice a Europei astăzi, o să găsiți motive întemeiate pentru care, chiar în ciuda a ceea ce face concurența, și fac mai mult decât uh, credem noi, dar chiar dacă nu fac, este interesul Europei să devină mai eficientă din punct de vedere energetic, să depindă uh, mai puțin de uh, combustibilii fosili și în felul acesta vom putea să ajungem să îndeplinim și obiectivele legate de uh, climă. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult uh, doamnei Connie Hedegaard, doamna comisar pentru climă, dar și pentru angajamentul său, pentru faptul că se uită întotdeauna spre viitor, prezintă uh, posibile soluții și întotdeauna spune lucrurilor pe nume. Uneori putem spune în această dezbatere Uh, că mm, spiritul este dornic, dar carnea este slabă. Poate că într-o bună zi vom reuși să stăpânim carnea și vom putea să uh, facem saltul care este necesar. Sper că bara uh, va fi ridicată, ștacheta va fi ridicată. Bineînțeles, în timpul unei crize nu este ușor, dar acest subiect este important, el nu ne va aștepta, ci dacă acționăm târziu, uh, viteza evoluției va fi atât de mare încât nici nu vom mai putea să ținem pasul. Vă mulțumim foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră și pentru munca dumneavoastră și ce pot face eu este uh, să fac în așa fel încât propunerea referitoare la backloading să fie un uh, succes, chiar dacă în a doua tură. Vă mulțumim!